Înainte de aprobarea procesului verbal, considerăm aceste modificări ca fiind adoptate. Al doilea anunț este următorul. Conform regulii 152 aliniatul 2 și în acord cu grupurile politice, vă propun următoarea schimbare la ordinea de zi de miercuri. Dezbaterea privind întrebarea orală adresată Consiliului și Comisiei privind consecințele rezoluției Parlamentului din um, februarie 2015 privind raportul Senatului American privind folosirea torturii de CIA. Deci s-a propus uh, să amânăm această dezbatere la prima sesiune plenară din iunie pentru ca Consiliul să fie reprezentat la această dezbatere pentru că mâine seara trebuie să plece mai devreme. Există obiecții? Nu? Atunci uh, modificăm agenda astfel. Mulțumesc! Și acum trecem la voturi. Primul raport este raportul Hautala, protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt